Dear colleagues, Stimați colegi, putem să începem uh, ședința pentru că mai târziu va veni domnul comisar Caniete. Putem să începem cu primul articol de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, dacă aveți obiecții, dacă nu, agenda este adoptată fără modificări anunțurile președintelui. Astăzi ne referim doar la regimul lingvistic, 16 limbi. Ca de obicei, dosarele sunt disponibile în mod electronic, iar reuniunea va fi transmisă pe internet. Acum putem să trecem la articolul numărul 3, normele de drept civil privind robotica și putem să începem prin a-i da cuvântul raportorului nostru pentru aviz, domnul Bușoi, pentru examinarea proiectului de aviz. Domnule Bușoi. Grație, președinte. Dear chair, dear colleagues, we see more and more... Domnule președinte, stimați colegi, în viața de zi cu zi avem o automatizare din ce în ce mai mare, de la uh, filtrele de cafea până la programele care ne ajută să conducem sau sistemele uh, sofisticate din casă. Tehnologia s-a răspândit pe tot globul și aceasta a devenit din ce în ce mai accesibilă cu numeroase beneficii. O mai bună cercetare științifică, o speranță de viață mai mare și o calitate a vieții mai bună. Îmbătrânirea este una din cele mai mari provocări pentru societățile uh, actuale și până în 2025 peste 20% um, din europeni vor avea peste 65 de ani, iar numărul celor de peste 80 de ani va fi tot mai mare. Tehnologia va aduce numeroase uh, beneficii, vor, va trebui să ne adaptăm la cerințele uh, vârstnicilor pentru ca aceștia să poată uh, rămâne independenți mi-am uh, structurat avizul în jurul uh, raportului Iuri, m-am referit la diversele aspecte din um, raport, roboții de utilitate și asistență, roboții medical, dar și m-am axat și pe um, efectul asupra mediului. De asemenea, am introdus și um, termenul sisteme ciberfizice, conform studiilor STOA. Există multe așteptări legate de aceste sisteme și oferă potențiale foarte mari în uh, epoca în care trăim. Trebuie să profităm de efectele benefice, dar acestea, efectele nu pot fi întotdeauna uh, prevăzute. Ele pot fi benefice dacă societatea se poate adapta la acest nou mod de a interacționa cu tehnologia. O mai bună uh, diagnosticare, opțiuni mai bune de reabilitare și îngrijire uh, duc la decizii medicale mai bune, timp de recuperare mai scurt, se uh, rezolvă și problema deficitului de personal și așa mai departe. Dispozitivele medicale continuă să evolueze și pe măsură ce devin mai accesibile financiar și uh, mai răspândite, uh, vor evolua și procedurile chirurgicale. Laparoscopia și telechirurgia, roboții folosiți pentru um, formarea medicilor, roboții folosiți pentru uh, dezinfecție, toate sunt aspecte benefice pentru îngrijirea medicală. Pe viitor, roboții vor putea să dea diagnostice, să sugereze tratamente și uh, nu foarte departe în timp, nanoboții și tehnicile holografice vor fi folosite. Nu putem însă să răspundem în um, sistemul juridic foarte rapid și sistemul medical este și mai lent ca răspuns. Este imperativ să evaluăm tehnologia și să analizăm aspectele morale și etice timpuriu în dezvoltarea noilor tehnologii, pentru ca oamenii să poată avea încredere în aceste sisteme, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că sunt sigure și că relația doctor-pacient în ceea ce privește uh, diagnosticul tratament și tratamentul este păstrată. Pe viitor, ă, societatea depinde de modul în care aceste sisteme ciberfizice sunt folosite pentru a ă, încuraja încrederea și a se ajusta societății. Și siguranța acestor ă, tehnologii este esențială pentru integrarea lor. În ceea ce privește etica, Consider că ar trebui să ținem seama de multe riscuri referitoare mai ales la pacienții vulnerabili, care ar putea să uh, își creeze o relație cu roboții și să ne asigurăm că relația dintre doctor și pacient este păstrată. Acestea sunt uh, probleme la care invit și pe colegi să reflecteze și încurajez feedback-ul uh, prin amendamente. Trebuie să vedem ce este relevant pentru inteligența artificială și cum să putem uh, să avem rezultate. Îi invit pe raportorii din umbră pe 4 octombrie la prima reuniune cu raportorii pentru a discuta posibile um, compromisuri și la sfârșitul săptămânii viitoare amendamentele vor fi disponibile în toate uh, limbile. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem cu raportorii din umbră. Doamna Gentile. Grazie, Presidente. Mi pare questo un Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare un subiect extrem de important acesta pe care îl discutăm. Va trebui să analizăm aceste aspecte în viitor și să ne axăm pe aceste noi zone de dezvoltare tehnologică, mai ales în ceea ce privește îngrijirea uh, medicală. Experiențele pe care le-am avut până acum au fost extrem de pozitive și mă gândesc, de exemplu, la excepția rezultatelor, la rezultatele excepționale pe care le-am uh, înregistrat în folosirea uh, roboticii în operații chirurgicale, în cazul ca- cancerului de prostată, de pildă. Trebuie să ne gândim în continuare la acest subiect, dar în cadrul uh, trasat de colegul nostru. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de relația dintre pacient și persoana responsabilă cu îngrijirea, nu doar cei care uh, le tratează de boli, dar și cei care le urmăresc evoluția. Bineînțeles, vom contribui la aceste discuții. și vom sublinia un punct anume, cum tehnologiile inovatoare și folosirea lor pot îmbunătăți unele tratamente și cum pot îmbunătăți calitatea vieții prin rezultate care sunt uh, mereu îmbunătățite și mă gândesc mai ales la domeniul medical și chirurgical. Un alt aspect ce ar trebui menționat cu privire la robotică care ar putea fi inclus în raport este îngrijirea vârstnicilor și persoanelor uh, vulnerabile care nu se pot îngriji singure. Așadar, cred că trebuie să ne asigurăm că nu excludem un viitor raport cu privire la interacțiunea personală și umană cu aceste persoane. În concluzie, Aș spune că avem o experiență foarte bună în Italia, în țara mea, cu aceste tehnologii. Am folosit deja robotica în îngrijirea unor boli și afecțiuni. De exemplu, am, sunt folosite în îngrijirea uh, copilor cu autiști sau în sprijinirea acestora. Trebuie să ne asigurăm, deci, că avem un cadru care să permită uh, cercetarea în domeniul noilor tehnologii, însă fără să pierdem din vedere persoanele care au fost formate și care sunt specializate în îngrijirea acestor oameni. Și nu ar trebui să uităm formarea și educarea. Mulțumesc! Acum domnul Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz, care mi se pare o bază foarte bună pentru discuțiile noastre. Fără a prelungi discuția uh, inutil, voi trasa câteva aspecte. La aspectele etice ale uh, sistemelor ciberfizice, raportul uh, făcut de STOA se menționează că aceasta este o piață în creștere, care evoluează constant, se fac numeroase inovări care vor transforma profund societățile noastre și modul în care ne gândim la sistemele de îngrijire, sisteme de îngrijire la domiciliu, dar și agricultura, energia, infrastructura, transportul și așa mai departe. Abordarea liberală este una care combină optimismul cu prudența. Noi, ca ființe umane, trebuie să ne referim la tehnologie cu imperativul responsabilității uh, definit de filozoful german Hans Hume. Trebuie să ne asigurăm că aceste sisteme ciberfizice nu afectează în mod negativ societatea și mediul nostru. Aici mai trebuie făcute multe cercetări Trebuie să ne asigurăm, de exemplu, că acești roboți, aceste sisteme ciberfizice sunt dezvoltate în conformitate cu principiile fundamentale pentru societatea europeană și garantarea drepturilor, dreptul la independență, la intimitate, la informare, la protecția datelor, la integritatea persoanei și așa mai departe. Acestea vor fi chestiuni dificil și uh, dificil de rezolvat. Dar aceste sisteme vor fi din ce în ce mai mult folosite în tot mai multe domenii. În agricultură, aceste sisteme ciberfizice vor avea un impact asupra mediului, vor reduce folosirea mașinărilor și uh, îngrășămintelor. Ar putea duce la o folosire mai eficientă a resurselor și a reduc- la reducerea deșeurilor. Sisteme ciberfizice au beneficii ecologice pentru că vor permite monitorizarea consumului de energie în timp real și se va monitoriza energia produsă și consumată. În sistemul de sănătate, medicii petrec mai puțin timp îngrijind uh, bolile și mai mult timp în cercetare. Și în ultimul rând, aceste sisteme ciberfizice vor aduce un număr foarte mare de uh, locuri de muncă înalt calificate în Europa, un lucru care nu prea este menționat. Ca să fim și optimiști și prudenți, trebuie să lucrăm mai mult pe marginea acestor sisteme. Vrem să încurajăm cercetarea și dezvoltarea și să ne asigurăm totodată că aceste sisteme sunt disponibile pentru toți cetățenii noștri. Mulțumesc. Now, Mr. Pedicini. Mulțumim. Urmează domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Noi susținem poziția domnului raportor, mai ales în ce privește folosirea de noi tehnologii în sectorul sanitar. Roboții și uh, elementele de inteligență artificială ne pot ajuta să um, obținem beneficii foarte mari în ce privește îngrijirea medicală și eficiența ei. În plus, uh, putem îmbunătăți calitatea vieții pentru vârstnici, oferim asistență, însoțire. Însă, cu condiția să se mențină privilegiul relației doctor-pacient și să existe acel sistem de certificare pentru ca eficiența și siguranța noilor tehnologii să fie confirmate. Trebuie să promovăm, desigur, eficiența energetică și uh, folosirea ca sursă regenerabilă a roboticii. Uh, de asemenea, trebuie să avem mare grijă la aspectele etice, după cum bine s-a menționat. M-aș mai referi la responsabilitatea pe care o au doctorii, totuși. Pentru că roboții nu pot fi considerați responsabili atunci sau dacă cauzează o vătămare sau rău unei terțe părți. Prin urmare, cred că trebuie să scriem câteva rânduri și despre doctor și despre răspunderea pe care ei ar avea în cazul în care s-ar um, produce o vătămare a pacientului. Eventual puteți să folosiți aceeași formulare ca la dispozitivele medicale, adică să ne asigurăm că există diferite proceduri de autorizare și că Comitetul de Etică de Deontologie va avea un cuvânt de spus. Trebuie de asemenea să avem uh, în vedere nu doar răspunderea civilă sau penală, ci și cea medicală, profesională. Trebuie, pentru a putea um, evalua o astfel de potențială vătămare, să existe și un sistem de registrare audio-video, mă gândesc am putea folosi un astfel de sistem pentru a determina, a evalua în mod obiectiv răspunderea. Și uh, cum avem uh, și la autovehicule, poate că am putea să instituim un fond european pe care să-l putem folosi în acest sens. Mulțumim, doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, ca raportor din umbră, am uh, câteva observații pe care aș vrea să vi le adresez la raportul dumneavoastră, care este foarte solid și uh, serios. Dumneavoastră spuneți că progresul roboticii nu poate fi uh, considerat ca atare dacă nu e însoțit de o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate. Și mi se pare că legătura între cele două este esențială. Avem uh, sisteme informatice în rețea, roboți și uh, alte forme de Inteligențe artificiale, trebuie să punem accentul pe faptul că deja au uh, numeroase aplicații în sectorul sănătății, nu e nicio surpriză. Acum însă ce ne rămâne de făcut, miza este să ne asigurăm că aceste inovații înseamnă și un câștig de securitate, eficacitate și calitate a îngrijirii actului medical mai este însă un risc care nu trebuie neglijat deloc. Un risc uh, care poate să îi afecteze pe cei care sunt profesioniști din domeniul sanitar. Trebuie să ne asigurăm că aceste tehnologii nu vor înlocui medicina clasică, ci doar vor completa îngrijirea acordată de om. Aș vrea să adăugăm la textul dumneavoastră faptul că este absolut necesar să existe permanent un contact uman. Persoanele handicapate, persoanele vulnerabile sau fragile trebuie să beneficieze de un astfel de contact uman și să nu fie expuse riscului de alienare. De asemenea, mai avem problema datelor personale. În cazul în care se face legătura cu tot felul de sisteme informatice în caz de, de accident sau um, de îmbolnăvire, intervin mai multe sisteme și baze de date care trebuie să funcționeze pe principiul protejării datelor confidențiale. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumim foarte mult! Acum aș da cuvântul Comisiei Europene. Nu? Nu doriți să interveniți? Bun, atunci, înainte să începem această rundă de discuții, o să dau încă o dată cuvântul raportorului ca să ne tragă niște concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu uh, concis, pentru că știu că urmează o întâlnire importantă cu domnul comisar în curând. Așa că mă rezum la mulțumit tuturor colegilor și raportorilor din umbră care și-au exprimat deschiderea față de avizul pe care l-am prezentat. Sunt complet de acord cu uh, îngrijorările pe care le-au ridicat. Și, doamna Gentile, vreau să vă asigur că am uh, contabilizat multe experiențe pozitive și bune până acum, nu doar cancer la prostată se poate opera, ci um, se poate interveni în multe alte domenii. În, um, în multe instanțe sunt um, foarte utili acești roboți, nu doar uh, în chirurgie. Chirurgia e doar un exemplu. Însă, da, trebuie să dăm dovadă de prudență, așa cum a spus domnul Selimovici, așa cum cred și eu și cum am scris în aviz, trebuie să fim prudenți și foarte atenți atunci când vorbim despre siguranță, pentru că siguranța este de cea mai mare importanță atunci când vorbim despre etică. Eu cred că propunerile pe care le-am auzit aici uh, pot uh, îmbunătăți textul meu și sunt uh, convins că discuțiile pe care le vom avea în octombrie la întâlnirea cu raportorii din umbră vor duce la un text foarte bun care va sublinia ceea ce ar trebui să fie foarte clar, anume că sectorul de sănătate chiar are de câștigat de pe urma acestei tehnologii, că roboții deja există, îi folosim, sunt utili, și ei îi ajută pe oamenii vulnerabili, pe copii, îi ajută și pe doctori să lucreze cu mai mare precizie și să opereze mai bine. În același timp, e nevoie de un cadru juridic pentru a-i proteja pe pacienți, pentru a proteja oamenii. Și la asta vom continua să lucrăm. Mulțumesc foarte mult! Thank you to you. Președintele, mulțumim! Acum o să anunț calendarul. Termenul pentru amendamente este 15 septembrie la ora 12. Votul în Comisia ENVI va fi pe 12 octombrie, iar votul în Comisia Juri pe 29 noiembrie. Acum o să luăm o scurtă pauză de câteva minute până când vine domnul comisar, după care vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Dragi colegi, putem relua. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Schimbul de vederi cu comisarul Miguel Arias Caniete, care este responsabil pentru acțiune climatică și energie. După cum știți, pe 20 iulie Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri care să accelereze tranziția Uniunii Europene către o economie cu emisii scăzute de CO2. Pachetul constă din două propuneri, una privind uh, mobilitatea cu emisii scăzute și uh, o alta care combină două propuneri, partajarea eforturilor și LULUCF. Acestea sunt, de fapt, cele două propuneri legislative pe care le avem în față și ne bucurăm că avem, iată, în această seară ocazia de a sta de vorbă cu domnul comisar, care are prilejul să ne explice în ce constau propunerile. Aș reaminti totodată importanța ratificării acordului de la Paris care cu siguranță va fi un punct pe ordinea noastră de lucru în curând. Acum uh, mă bucur că le avem aici pe domnul comisar și sunt uh, în măsură să-i dau cuvântul să ne explice propunerea din iulie, după care vom avea o rundă de dezbateri împreună cu membrii prezenți în sală. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte stimați eurodeputați, e o reală plăcere să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră ca să discutăm despre propunerea Comisiei din 20 iulie cu privire la accelerarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 pentru sectoare cheie din Europa. Această tranziție globală este deja în curs și a căpătat avânt ca urmare a acordurilor de la Paris cu privire la schimbările climatice și a agendei pentru dezvoltare durabilă 2030. După cum bine ați subliniat, domnule președinte, ratificarea acordului de la Paris este o prioritate cheie pentru Comisie. Și acest proces, să știți că este unul rapid, deja 26 de părți, inclusiv SUA și China, reprezentând 39% din emisiile globale, au ratificat deja acordul. Și din câte știm, 49 de părți, reprezentând 57% din emisiile globale, urmează să își încheie aceste proceduri de ratificare până la finele lui 2016 și aici nu includem Uniunea Europeană și nici statele membre. Se apropie adunarea generală a ONU și săptămâna dedicată climei la New York așa că ne așteptăm ca mai multe țări să ratifice acest acord în săptămânile ce urmează. Noi uh, sigur că salutăm um, intrarea în vigoare a acestui acord esențial, mai ales îi salutăm pe cei care și-au um, depus contribuția astfel încât Uniunea Europeană să devină lider la nivel global în uh, ultimii 20 de ani am fost lider și sprijinul constant al Parlamentului a fost esențial. Și vreau să laud faptul că Parlamentul a fost de atât de disponibil și de doritor să ratifice acordul de la Paris. E un semnal puternic. Este clar că posibilitatea ca acest acord să intre în vigoare fără ca Uniunea Europeană să devină parte a crescut semnificativ. Știu însă că ne putem baza pe sprijinul dumneavoastră pentru o adoptare rapidă a acordului pentru ratificare, care sigur că are nevoie și de contribuția Consiliului, dar dumneavoastră puteți să-i sensibilizați pe colegii dumneavoastră în parlamentele naționale să ratifice de urgență în toate cele 28 de state membre. Înțelegem care este miza, noi suntem uh, în ochii tuturor și uh, este important să dăm semnalul potrivit. Putem uh, demonstra că suntem solidari și unitari în aceste vremuri de provocare. Stimați eurodeputați, Implementarea este la fel de importantă. Uniunea Europeană este clar în avangardă și pe 20 iulie Comisia a prezentat acest pachet de măsuri pentru a accelera trecerea către o economie cu emisii reduse de CO2. Pe lângă asta, mai avem propunerea de anul trecut pentru revizuirea sistemului de comerț cu certificate de emisii. Iată, deci, propuneri concrete pentru reducerea emisiilor până în 2030 în toate sectoarele Uniunii Europene. Ne-am făcut temele și cred că nicio altă țară din lume nu a făcut atât de multe progrese în această trecere. Dați-mi voie să prezint uh, inițiativele de politică cheie pe care le-am uh, pregătit. Vrem să avem ținte obligatorii care sunt realiste, echitabile și flexibile. După cum am uh, căzut de acord în octombrie 2014, Uniunea Europeană trebuie să reducă emisele emisiile cu 30% față de nivelul din 2005 în mai multe sectoare, clădiri, transport, agricultură, deșeuri, utilizare terenuri și silvicultură. Este o țintă ambițioasă, dar realistă. Ca și țintele pe 2020, țintele pe 2030 sunt bazate pe PIB pe cap de locuitor. Ca urmare a orientării date de liderii europeni, țintele pentru statele membre cu PIB per cap de locuitor peste media europeană sunt ajustate pentru a reflecta diferențele din structura economică și potențialul de reducere a emisiilor. Această propunere conține și anumite flexibilități pe care statele membre le-au primit pentru a-și atinge țintele în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, menținând în același timp uh, integritatea ținte globale. Statele membre pot să aleagă să financeze uh, reduceri de emisii în alte state membre dacă doresc și dacă acolo costul este mai mic. Astfel, fluxurile de investiții sunt încurajate să circule în Uniunea Europeană. În plus, statele membre, mai ales cele care au o cotă mare de emisii generate de agricultură, pot folosi o sumă limitată de credite generate de exploatarea terenurilor pentru a se conforma cu țintele obligatorii naționale. Și, în fine, statele membre care se confruntă cu provocări semnificative din punct de vedere al eficienței pot să aleagă să folosească metoda reducerilor suplimentare în industria în industrie și în energie conform uh, schemei de comerț cu certificate de emisii. Aceste flexibilități uh, însă, care includ și utilizarea de terenuri și ETS, sunt limitate la un plafon de sus pentru a nu submina sectoare precum uh, clădirile și transportul când vine vorba de reducerea de emisii. Propunerea noastră referitoare la exploatarea terenurilor, schimbarea utilizării lor și silvicultură integrează pentru prima dată exploatarea terenurilor și silvicultura în cadrul pentru acțiune climatică și energetică a Uniunii Europene și avem stimulente în acest sens. Propunerea noastră este conformă cu acordul de la Paris și are câteva elemente cheie. Mai întâi, statele membre vor trebui să se asigure că emisiile și absorpțiile uh, sunt echilibrate și că evită emisiile nete în sector. În al doilea rând, promovăm folosirea de furaj în scopul producerii de bioenergie, dar în modul cel mai sustenabil, pentru că ă, știm că există critică acum că emisiile de biomasă nu sunt contabilizate. În al treilea rând, avem norme tehnice pentru contabilizarea emisiilor și absorpțiilor, norme actualizate și simplificate. Deci vestea bună e că nu începem de la zero. Avem deja lucruri pe care le-am început și pe care le putem continua. În al patrulea rând, vom contabiliza creditele din exploatarea terenurilor și silvicultura în uh, vederea realizării acelor ținte naționale obligatorii și vom uh, oferi astfel stimulente pentru reduceri suplimentare sau atenuări suplimentare. Propunerea noastră va conserva și uh, întări capacitatea pădurilor și solurilor noastre de a captura CO2, de a capta CO2. Asta se poate face prin uh, stimulente eficiente pentru fermieri și silvicultori, prin practici inteligente. Și, în fine, să nu uităm de mobilitatea cu emisii scăzute. Transportul reprezintă o mare uh, parte din emisiile care sunt generate în Europa. Și tranziția aceasta oferă o oportunitate majoră pentru Europa, oportunitatea de a-și păstra avantajul competitiv și de a rămâne în avangarda noilor tehnologii și modeluri de afaceri. Strategia aceasta de mobilitate cu emisii scăzute este o strategie pe care Comisia o plănuiește pentru anii ce vin. Și sub mandatul meu, Comisia va începe de anul viitor să revizuiască standardele de CO2 pentru autovehicule. De asemenea, ne vom uh, uita și la camioane, la autobuze, autocare. Vom începe să monitorizăm și să raportăm emisiile începând cu anul viitor. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim foarte mult. Începem cu coordonatorii. Începem cu domnul Lize din partea PP-ului. Ja, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumim pentru această prezentare și pentru angajamentul dumneavoastră. Trebuie să subliniez uh, și eu cele spuse de domnul Lavia și de către domnul uh, comisar cu privire la ratificarea acordului de la Paris. E trist faptul că, iată, Uniunea Europeană este în întârziere. Ne-am fi plăcut ca săptămâna aceasta să ratificăm și noi aici la Strasburg acordul, cu atât mai mult cu cât uh, americanii și chinezii au făcut-o deja săptămâna trecută, dar iată, nu s-a putut. În orice caz, uh, în cazul în care lucrurile nu merg mai bine la nivelul Consiliului, uh, se prea poate să nu reușim să ratificăm acordul nici măcar în octombrie. Uh, și se prea poate să nu mai ratificăm deloc. Uh, Trump, uh, la candidatul american, spunea că vrea să îngroape acordul de la Paris. Poate să-l îngroape doar dacă el este deja sau nu este încă ratificat de toată lumea. Tocmai de aceea trebuie să ne grăbim, să nu-i dăm această ocazie. Trecem acum însă la propunerile dumneavoastră. Ne pare foarte rău că în ceea ce privește partajarea eforturilor, obiectivele sunt mai mici decât în cazul ETS. Știm care sunt uh, sunt uh, obiectivele, știm care sunt ambițiile, dar din păcate se oferă mult prea multe portițe de scăpare statelor membre, portițe de scăpare pe care companiile nu le au la dispoziție. Spre exemplu, statele membre pot folosi conturile LULUCEF. De ce statele membre au acest drept? Drept de ce companiile nu-l au? Eu cred că ar trebui să fi mai ambițioși în ceea ce privește partajarea aceasta a eforturilor. Dacă Parlamentul este de acord, uh, bineînțeles, ar fi uh, minunat ca obiectivul pentru eficiența energetică să crească, asta pentru a da puțin oxigen industriei. În ceea ce privește transportul, n mi să pun un lucru în prim plan. Probabil că îl cunoașteți deja, transportul aerian. Uh, ICAO va lua o decizie în curând și la comisia noastră am discutat despre acele propuneri dezamăgitoare pe care ICAO le discută în momentul de față. Domnule comisar și uh, toți reprezentanții Comisiei Europene și a instituțiilor uh, europene vă vă dați seama cu toții că acesta nu este un motiv pentru a, ca noi să renunțăm la sistemul nostru ETS. Ar trebui să integrăm și mai bine sectorul aerian în sistemul nostru pentru ca situația să fie echitabilă și raportul să fie echitabil cu celelalte sectoare industriale. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Vali, în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisarului Caniete pentru prezența sa astăzi alături de noi. În numele socialiștilor uh, și democraților voi pune accent pe regulamentul cu privire la partajarea eforturilor. Noi considerăm că propunerea este una mai puternică decât ce avem până în momentul de față. Dar, cu toate acestea, există în continuare o serie de domenii care, din perspectiva noastră, ar putea fi îmbunătățite. Uh, noi ne-am dorit ca această îmbunătățire să survină cât mai curând cu putință. Există câteva îngrijorări pe care le avem uh, și pe care ne-ar plăcea să le tratați. În primul și în primul rând, uh, punctul de plecare a măsurării uh, emisiilor. Propunerea în momentul de față spune că uh, ar trebui să fie vorba despre um, emisiile medii din 2016, 2017 și 2018, dar ne, teme că, ne temem că această propunere ne va pune în situația în care statele membre care nu uh, resim niciun fel de stimulent uh, se vor sau vor face în așa fel încât ambițiile acestea să fie amânate cât mai mult cu putință. Cred că genul acesta de propunere îi avantajează doar pe cei care sunt în urmă deja. După aceea, guvernanța și mecanismul de conformitate. În momentul de față, statele membre sunt obligate să raporteze anual cu privire la emisiile lor. Și nouă ni se pare că genul acesta de control este important pentru a putea vedea dacă statele membre respectă ambițiile sau nu. Noi ne dorim ca acest sistem să rămână în vigoare, să nu fie în, în, înlocuit uh, cu verificările acelea la fiecare 5 ani. Mi se pare că Astfel, nu am putea să atingem obiectivele din 2030. Cu atât mai mult cu cât ultima rundă de control va avea loc în 2020, 2027. Noi cerem ca controlul să fie întărit, pentru că doar astfel regulamentul ne poate ajuta să atingem obiectivele de la Paris. Și dacă tot vorbim despre acordul de la Paris, dați-mi voie să subliniez și eu importanța ratificării cât mai curând cu putința acestui acord. Președintele a spus lucrul acesta și Peter Lize a făcut-o. Domnule comisar, și dumneavoastră ați, uh, ați subliniat importanța ratificării. Știm că mingea e în terenul Consiliului, dar chiar ar fi jenant dacă Uniunea Europeană rămâne în spate în procesul acesta de ratificare. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Gering, în numele ECR. Vă mulțumesc. Bună seara, domnule Caniete. Mulțumesc pentru prezență. Am o întrebare cu privire la partajarea eforturilor. Are de-a face cu experiența pe care am avut-o de curând în ceea ce privește negocierea acestei partajări a eforturilor în ceea ce, ă, cu referire la calitatea aerului. Mi se pare că statele membre nu își prea doresc să partajeze responsabilitățile. E uh, îngrozitor de dificil să, ne, să obținem angajamente asumate de către statele membre. Tare mă tem că dosarul acesta nu se va uh, finaliza suficient de rapid pentru a ne ajuta să atingem ambițiile cu privire la reducerea emisiilor. Există și alte uh, subiecte care merg cam în aceeași direcție. Oare știm care este, spre exemplu, punctul de plecare? Cu siguranță va, vor exista o mulțime de discuții cu privire la calitatea echitabilă a, acestei, a acestui punct de plecare. De asemenea, transferul acesta anual de 5% nu îl înțeleg uh, Uh, prea bine. De fapt, transferurile acestea ar trebui să fie făcute către statele membre, dar uh, statele membre ce ar trebui să dea înapoi? Transferul se bazează pe reciprocitate, nu? Și după aceea mai sunt și alte tipuri de flexibilități care, din experiența mea, creează mai degrabă posibilitatea de a negocia decât Uh, ne ajută uh, într-adevăr să atingem ambițiile, respectiv reducerile. Am, fi, am fost uh, uimită de diferența dintre obiectivele pe care încercăm să le impunem statelor membre și uh, numărul mare de flexibilități pe care le punem la dispoziția acelor state membre. Uh, Um, sunt uh, curioasă cam care a fost gândul care a stat uh, în spatele acestor formulări. Și după aceea, uh, într-adevăr, sectorul aerian și includerea sa în sistemul ETS este o problemă cu care, pe care trebuie să o discutăm cât mai curând cu putință. Și în acest sens, raportul care ar trebui să fie produs de către comisie uh, cu privire la uh, ambițiile în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Deci aș vrea să vă întreb dacă acest raport va fi publicat într-adevăr și dacă da, când. Vă mulțumesc. În mod excepțional, îi voi da mai întâi de toate uh, cuvântul doamnei Dornano și schimbă astfel ordinea grupurilor politice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, propuneți pentru 2030, în cazul Franței, o reducere cu 37% a emisiilor în, uh, sectoruri, în sectoare precum Uh, combaterii schimbărilor climatice. Vreau să vă întreb care sunt statele care vor finanța genul acesta de programe. E bine, e clar, este vorba despre contributorii neți, precum Franța. Prin urmare, această pedeapsă dublă cu care se confruntă Franța mi se pare nedreaptă. IMM-urile, agricultorii, uh, transportatorii din Franța deja se confruntă cu o concurență dificilă și cu uh, reglementări din ce în ce mai dure. Notez de asemenea faptul că Uniunea Europeană se contrazice pe sine, pentru că uh, impune statelor membre ambiții diferite în ceea ce privește reducerea emisiilor de, disc, de dioxid de carbon. De carbon pe de, o, uh, pe de o parte uh, în ceea ce îi privește pe partenerii terți sau pe de altă parte în ceea ce privește pe partenerii uh, terți, Uniunea Europeană proferează lipsa de reguli. Prin urmare, iată cum pot, pot statele membre și companiile europene să uh, facă față concurenției internaționale atâta timp cât sunt obligate să respecte niște reguli draconice în, aici pe continent. Mi se pare că toate aceste reguli ne împing pe marginea prăpastiei. Întrebarea mea este simplă, domnule comisar. Veți lua uh, în considerare situația economică a sectoarelor economice vizate, în special în Franța, o țară care se confruntă deja cu numărul mare de norme uh, Uh, europene care trebuie să fie respectate și care scad competitivitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Torres Martinez. Vă mulțumesc! Propunerea dumneavoastră, domnule Canietă, nu este doar lipsită de realism, ci uh, mai mult decât atât, îi va avantaja uh, pe cei care vă convin dumneavoastră. Propunerea aceasta ar trebui să menționeze și motivele pentru defrișări, pentru schimbarea uh, destinației terenurilor, uh, Uh, de asemenea, ar trebui să uh, descrie, și toate acele activități care duc la creșterea emisiilor. Ar trebui să țină cont uh, și de ceea ce se obține prin alte măsuri pentru exploatarea durabilă a terenurilor. Să știe că emisiile cresc și din pricina anumitor uh, importuri, importuri care distrugă sau înrăutățesc situația în multe dintre statele membre. Uh, prin urmare, consumul ar trebui să fie mai uh, să fie axat pe producția locală. Dacă v-ați uitat și la ce se întâmplă la firul ierbii și nu doar la ceea ce se întâmplă la nivel de multinaționale, vă veți da seama că, spre exemplu, în Europa, uleiul de palmier nu este folosit ca biocombustibil. Uh, Uh, până acum. Dar biocombustibilul de genul acesta ar putea să fie un, un biocombustibil uh, pe care îl vom avea în viitor, dar tocmai datorită propunerilor dumneavoastră. Tocmai de aceea, iată, propunerile astea nu sunt acceptabile, sunt acceptabile doar pentru lobbyiștii în domeniul energiei. Domnul Torvaț. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Ați spus de la bun început că e o plăcere pentru dumneavoastră să vă aflați în fața noastră și sper să rămâneți cu această impresie și după întrebările mele. În primul și în primul rând, partajarea eforturilor. Pentru a ajunge la o societate cu emisii scăzute, trebuie să știm cât dioxid de carbon poate fi uh, capturat. Uh, asta e esențial de la bun început. Dar Comisia nu a putut să calculeze capacitățile de, carba- de captare a carbonului. Prin, urma, uh, prin urmare, dumneavoastră habar n-aveți cât carbon poate fi uh, captat la nivel uh, uh, european și mondial. Pădurile, da, sunt importante, dar trebuie să știm uh, clar ce uh, păduri sunt mai capabile să capteze decât altele. După aceea, Vreau să vă întreb care e prețul pe care sunteți dispus să-l plătiți pentru a avea și polon- pe polonezi alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Hawking. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și comisarului. Ați spus că trebuie să fim corecți, să fim realiști. Dar mă întreb în ce măsură sunteți dumneavoastră corect sau echitabil sau realist. Dacă ne uităm, spre exemplu, la acordul de la Paris, și sunt de acord cu colegii mei uh, care cereau o ratificare rapidă, ei, uh, dacă ne uităm la acest acord, ne dăm seama că obiectivul acestui acord era de 1,5 grade Celsius, mult sub uh, obiectivul de, inițial de 2 grade Celsius. Dar Ceea ce prezentăm noi acum nu ne ajută deloc să atingem nici măcar această, acest prag. 43% până în 2030 era vechea propunere. Și e prea mult. Acordul uh, de la Paris spune cât se poate de clar că uh, e nevoie de o scădere la nivel uh, global a emisiilor, prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult decât ceilalți. E inacceptabil ca Uh, nepoții noștri să se confrunte cu atâtea probleme pe viitor din pricina faptului că noi în momentul de față încercăm să fim echitabili și drăguți cu toată lumea. Nu e acceptabil. Suntem aici, noi suntem lideri la nivel mondial și dumneavoastră ar trebui să vă asumați rolul de lider. Și ajung la a doua întrebare. Conform tratatului, Comisia n-ar trebui să fie un fel de secretariat al Consiliului. Comisia ar trebui să fie o forță motrice a Uniunii Europene. Aveți dreptul de inițiativă, iar când vă folosiți de dreptul acesta, nu trebuie să copiați așa niște decizii ale Consiliului, ci trebuie să mergeți mai departe, trebuie să faceți în așa fel sau să veniți cu propuneri care sunt demne de Uniunea Europeană. Miercuri, președintele Comisiei sper din tot sufletul că va recunoaște că schimbările climatice este o mare problemă sau sunt o mare probleme, problemă și că și să recunoască că uh, Comisia Europeană trebuie să se ridice imediat la nivelul așteptărilor statutate de altfel în tratat. Deci, haideți să ne grăbim, să inovăm, să facem în așa fel încât Comisia să ne uh, facă mândri pe noi toți. Mulțumim! Mulțumesc. Mulțumim și noi. Urmează domnul Lafonte. Grazie, Grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului comisar pentru această primă prezentare a celor două directive. Am avut deja prilejul să vă spun, inclusiv în plenară, că pentru mine a fost un moment de decepție acordul de la Paris și anume introduce aceste fraze lungi și întortocheate în care se vorbește despre echilibrul dintre emisiile pozitive și cele negative. Am luat uh, acest lucru ca pe un pretext, un alibi, un motiv de a evita sau de a încetini reducerea emisiilor, pentru că în alte părți să face această reducere. Textul a fost diluat și trebuie, e, e adevărat, pe de o parte, stocarea de carbon nu este folosită, nu se cunoaște bine această tehnologie și apoi și LULUCF și revin la propunerea dumneavoastră. La articolul 4, dacă am înțeles bine, se spune că începând cu 2020 până în 2030 se ia angajamentul ca în aceste sectoare să se atingă un uh, echilibru nu între emisiile nete, ci între reducere și creștere. Dacă vrem să reducem reducerile până, emisiile până în 2030, trebuie să fim mai ambițioși și să obținem emisii negative, inclusiv în sectorul LULUCF. Dacă n-am înțeles bine, vă rog să-mi explicați. Și apoi o altă problemă mai precisă în ceea ce privește absorpția de carbon. Este vorba de folosirea terenului și se vorbește de 40% din potențial. Aș dori să știu dacă Comisia are intenția să integreze LULUCF în tehnicile de regenerare din agricultură, care ar permite de să vorbim despre agricultura industrială pe care o cunoaștem de decenii. Îi dau cuvântul comisarului pentru primul grup de Uh, răspund. În primul rând, aș dori să spun, s-a menționat că există mai multă flexibilitate pentru statele membre, pentru companii. Noi urmăm uh, Consiliul din octombrie, pentru că propunerile uh, Consiliului din octombrie din 2014 nu au venit din senin, ci au venit după un studiu de impact făcut de comisie care uh, calculase o țintă ambițioasă pentru Europa și noi am oferit Consiliului European tot uh, sprijinul tehnic. La Consiliul din octombrie s-au stabilit ținte ambițioase și le-am utilizat pentru acest Uh, propunere care este cea mai ambițioasă de pe masă, pentru că uneori propunerile noastre nu sunt destul de ambițioase, dar aceasta este cea mai ambițioasă propunere pe care o avem. Fie că e vorba despre sistemul de tranzacționare a emisiilor, uh, fie că e vorba de partajarea responsabilității, suntem singura parte din COP21 în Parlamentul căreia se discută acum toate aceste propuneri. În alte părți nu se uh, aplică propunerile la aceeași viteză. Cu siguranță, după 2018, cum vom vedea, implicațiile pentru 1,5 pentru că vrem să avem o, un nivel de sub 1,5 grade. Când vom vedea care sunt consecințele acestui nivel, Trebuie să începem să lucrăm pentru o strategie de decarbonizare până la mijlocul secolului. În 2023 uh, vom face și un bilanț. Noi am luptat ca acest uh, acord să fie dinamic, inclusiv uh, inițial trebuia să fie static, să fie terminat în 2040. Am stabilit un bilanț și o revizuire și uh, niveluri mai ambițioase. Acesta a fost scopul acordului. Mai puțină ambiție, mai multă ambiție. Noi urmăm ce s-a decis la Consiliul din octombrie. Nu distorsionăm pachetul. Domnul Lize a întrebat ce se va întâmpla. Mâine ne vom întâlni cu doamna, doamna comisar Bulb, dar chiar dacă există o decizie globală și e discutabil dacă ambiția este mare sau mică, nu putem pe teritoriul uh, Uniunii Europene să discutăm nivelurile de emisii uh, din sectorul aviatic doar la nivelul european. S-a întrebat cine va discuta noi vor trebui, va, va trebui să facem o evaluare și apoi să revenim în Parlament să vedem cum procedăm și ce se va întâmpla. Deci vom reveni imediat după. Deja lucrăm la asta. Apoi, doamna Miriam Dalin. Aici se pune problema punctului de început. Aș dori să spun că se vorbește despre ambiție și lipsă de ambiție. Am discutat cu cele 28 de guverne. Oamenii sunt de acord foarte ușor cu uh, țintele generale, dar este o cu totul altă problemă când se vorbește de țintele naționale. Propunerea comisiei nu a mulțumit pe toată lumea. Unii au văzut țintele și nu au fost mulțumiți. Este ciudat. Este o propunere foarte complicată. Una din dificultăți este punctul de plecare. Aici, folosind perioada de până în 2020, punctul de plecare trebuie să fie bazat în anii recenți, 2016-2018, pentru că folosirea acestor niveluri are mai multă integritate ecologică, pentru că vom ajunge la atingerea țintelor pentru 2020. Dacă propunerea ar începe în 2020 în loc de 2016-2018, ar exista un surplus de 400 de milioane de tone față de perioada precedentă. De aceea am ales aceste ținte. În ceea ce privește mecanismele de conformitate, cu siguranță vom integra toate țintele de climă într-un plan raționalizat în gu guverne și dezbaterea anuală cu privire la starea Uniunii va atinge și aceste puncte. Să ne așteptăm ca statele membre să își îndeplinească obligațiile pentru 2020. Un stat membru nu are nevoie să țină seama de toate flexibilitățile și se obține o multiplicare cu 1,08 și acesta este valabil și pentru 2020. Dacă un stat membru nu este în conformitate cu flexibilitățile, atunci se începe procedura de încălcare a dreptului european. Și vom avea și o discuție cu privire la raportare. Însă, Vom încerca să păstrăm rapoarte transparente anuale, chiar dacă avem și rapoarte pe cicluri. Rapoartele vor fi anuale și evaluările vor fi anuale cu privire la emisiile. De aceea avem o traiectorie și verificăm uh, progresele statelor membrele, monitorizăm ca parte a raportului de progres publicat de comisie. Dacă nu se fac progrese pentru atingerea țintelor, trebuie create planuri de acțiune uh, după trei luni de la raportul anual. Uh, Am mai stat o întrebare cu privire la nivelul de plecare, nivelul de referință cu siguranță avem date bune, pentru că statele membre raportează din 2008. Prețul va trebui plătit uh, pe baza cererii și ofertei. Sistemul oferă un nivel de flexibilitate și diferă de la stat la stat. Dar sistemul funcționează ca un pachet și ținta și flexibilitățile sunt în așa fel încât toate țările să poată să atingă ținta de 30% reducere care este fezabilă. Apoi, întrebarea domnului Dornanu. Cu siguranță avem ținte pe țară, dar nu spunem că țările decid în ce sector să acționeze și în ce sector să nu acționeze. În unele sectoare pot să fie mai flexibile și în altele să facă eforturi suplimentare. Avem uh, sistemul uh, de tranzacționare ETS, avem și ținte naționale și toate sectoarele uh, pot să participe, agricultură, sectorul construcțiilor și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că din 1990 până acum am redus emisiile cu 20%, dar politicile din Uniunea Europeană nu au o creștere limitată. Apoi, întrebare de la doamna Torres. În primul rând, aș dori să vă spun că nici comisarul, nici comisia nu negociază sub masă, fără transparență, cu ușile închise. Negocierile noastre sunt absolut uh, transparențe, avem procese verbale ale tuturor reuniunilor și sunt Uh, la dispoziția parlamentarilor. Vedeți acolo ce se spune și ce se decide. Și în propunerea care face obiectul acestei discuții, Comisia a urmat mandatul Consiliului European, nu pentru că am fi secretarii Consiliului European, ci pur și simplu pentru că dezbaterea din Consiliu a fost alimentată de discuția din Comisie. Avem obiective, avem un anumit nivel de flexibilitate și propuneri care vizează Uh, folos elemente foarte concrete. Folosim propunerile și criteriile care se referă la emisii, dar nu și la PAC sau la politica teritorială. În ceea ce privește politica agricolă comună, sunt alte instanțe competente, dar e clar că politica în ceea ce privește schimbarea climei poate să influențeze sectorul agricol și cel forestier, dar și aspectul uh, carburanților bio. În ceea ce privește folosirea terenurilor, trebuie să ținem seama de reguli legate de dezvoltarea politicilor forestiere, dar uh, biomasa, biocombustibilii vor fi parte din noul pachet legislativ. Vă propun să nu anticipăm biocarbonul, biomasa. Vom discuta despre aceste elemente în cadrul politicii uh, regenerabile. În ceea ce privește politica forestieră economică, este o temă foarte complexă. Apoi a fost abordată problema contabilității și a solvabilității sau a fiabilității uh, for, contabilității forestiere. Aș dori să spun că avem date foarte precise. Impactul emisiilor este foarte clar și avem date foarte precise. În ceea ce privește gestionarea pădurilor, lucrurile sunt diferite. Avem niveluri de referință, uh, regulile naționale nu sunt atât de clare. Apoi, ca să uh, trebuie să ținem seama și de LULUCF și de emisii. Dacă pe viitor se va dezvolta un sistem, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, pentru că acum nu putem spune că regulile de contabilitate au fost uh, dezvoltate. Unele țări au reguli, dar în majoritatea lipsește precizia și lipsește și fiabilitatea datelor. În 2012, statele membre au folosit uh, date pentru uh, date proiectate pentru a calcula nivelurile de referințe. Uh, a doua perioadă a protocolului de la Kyoto și aceste date nu sunt foarte fiabile. Nivelul de referință calculat după 2020 nu a fost încă calculat de statele membre, va fi calculat în 2019, iar datele raportate până în 2014 prezintă divergențe față de uh, datele emisiilor. Deci metodologia trebuie îmbunătățită. Propunerea stabilește un sistem de guvernanță la nivel european pentru a ne asigura că aceste reguli uh, sunt foarte robuste în domeniul forestier. Cred că am uh, răspuns la majoritatea întrebărilor. Doamna Ochen are uh, opt nepoți și eu am nouă. Trei nepoți. Uh, trebuie să fim cât se poate de ambițioși, apoi vom trimite uh, dosarul în Parlament și vom lucra cu Parlamentul. Acestea sunt propunerile inițiale. Dar, așa cum am spus la început, după ce am discutat cu 28 de guverne, 28 de state, 28 de parlamente naționale, Oamenii vor uneori să atingă ținte mai înalte. Cu 40% am petrecut șapte luni călătorind și cerându-le oamenilor să fie mai ambițioși, ca și cu PIB-ul per capita. La, în Consiliul European este greu să creștem nivelul de ambiție dar avem o propunere pentru eficiența energetică, pentru energie regenerabilă și întregul pachet, când îl veți vedea, vă veți da seama că suntem pe cale să ne onorăm angajamentele. Comisia acum încearcă să convingă statele membre că putem obține ratificarea uh, printr-un singur act și apoi, uh, după terminarea procesului de ratificare, vom avea 28 de instrumente de ratificare, dar dacă nu ratificăm curând, există riscul ca tratatul de la Paris să intre în vigoare fără Uniunea Europeană. Acesta este un scenariu de coșmar. Vă mulțumesc, dumneavoastră, Comisiei, pentru că ați fost foarte rapizi și sper că și Parlamentul va fi rapid și vom uh, sprijini deciziile COP pentru că putem să obținem această ratificare la nivelul Uniunii și apoi să avem uh, numărul necesar de țări și de uh, nivelul de emisii pentru ca tratatul de la Paris să intre în vigoare. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Haideți să începem a doua rundă. Începem cu doamna Köstinger. Vielen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumesc, domnule comisar. Cred că cu toții ar trebui să avem unul și același scop și cred că, de asemenea, că trebuie să lucrăm cu toții pentru o ratificare rapidă a acordului. Dar în ceea ce privește silvicultura, dați-mi voie să subliniez două principii de bază. Nu mi se pare uh, corect ca pădurea să fie transformată într-un fel de uh, de, de, de capacitate de stocare a emisiilor uh, produse de alte uh, sectori, sectoare economice. Cred că am degrada pădurea în cazul în care am considera-o a fi doar atât, e mult mai mult. După aceea, vorbeați despre date. Eu uh, sunt uimită de faptul că nu ne dăm seama sau din date nu reiese faptul că Uh, există posibilități de exploatare a pădurilor diferite. Există state din care, despre care nu știm cât anume din pădurile lor mai pot fi exploatate. Există alte state, precum Germania, Suedia, Danemarca, în care s-a exploatat deja mult prea mult. Deci, iată, consider că genul acesta de model de calcul de calcul prezintă o serie de dezavantaje pentru anumite state și trebuie să ne gândim la aceste dezavantaje. După aceea, vreau să vă întreb în ce măsură considerați că această propunere LULUCF va uh, reprezenta un fel de stimula, stimulent pentru gestionarea eficientă și durabilă a pădurilor. Cum am putea să sprijinim prin intermediul acestei, acestui regulament, spre exemplu, bioeconomia? Vreau uh, de asemenea să vă întreb cum anume justificați calcularea sau contabilizarea conturilor LULUCF uh, atâta timp cât această contabilizare duce la înrăutățirea situației din alte sectoare economice. Uh, de asemenea, vreau să vă întreb care, este, care sunt măsurile pe care le aveți uh, de, în vedere pentru toate sectoarele care nu uh, Uh, fac parte din uh, acest uh, sistem LULUCF. Și încă o întrebare, domnule comisar, ne confruntăm acum cu posibilitatea ieșirii din Uniunea Europeană a Regatului Unit și ne, ne gândim la diferitele implicații ale acestei ieșiri și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă um, serviciile dumneavoastră țin și ele cont de ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul ieșirii Regatului Unit uh, din uh, Uniunea Europeană. Ne-ați putea spune câte ceva despre datele dumneavoastră? Mulțumim, domnul Brandem. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, poate vă amintiți că atunci când eram la Paris anul trecut ca să ținem uh, acele negocieri, uh, în vestul Angliei tocmai avuseseră loc niște inundații, iar inundațiile sunt una dintre consecințele devastatoare ale schimbărilor climatice și știm că trebuie să uh, luăm măsuri pentru a contracara toate schimbările climatice pe toate fronturile. Așa că m-am bucurat să văd că peste vară Comisia a venit cu această propunere pentru pachetul climatic pentru uh, perioada până în 2030, care include și pădurile în acest cadru climatic și energetic. E un pas binevenit. Unii dintre noi uh, știm că agricultura și deci fermierii nu și-au uh, îndeplinit în totalitate rolul pe care îl pot juca în acest context, iar lulu CF aduce o îmbunătățire. În primul rând, includerea lulu CF în acest cadru energetic și climatic este binevenită, dar asta nu ar trebui să afecteze nivelul de ambiție total al Uniunii Europene sau global. Și în al doilea rând, fermierii au nevoie de stimulente. Cred că s-a menționat acest lucru. Adică trebuie să revizuim acele niveluri de referință pentru managementul pădurilor și uh, dumneavoastră ați uh, spus mai devreme că avem niveluri diferențiate pentru uh, statele membre lucru care poate să ducă la rezultate inegale. Poate că ați putea să ne spuneți care sunt stimulentele pe care le aveți în vedere. Includeți uh, agrosilvicultura, așa cum spunea Elizabeth, veți avea în vedere și sectorul construcțiilor și s-a spus uh, în prima rundă că trebuie să recunoaștem și importanța pe care o poate juca solul în captarea de CO2. Deci stimulantele generale. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Visniescă! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Mulțumesc, domnule comisar! Cred că se înțelege de la sine că unul din uh, principalele lucruri care au influențat uh, ETS și deciziile ce uh, vizează această schemă decurge din obligațiile, din angajamentele pe care ni le-am asumat noi la Paris. Acordul de la Paris subliniază importanța managementului pădurilor în contextul schimbărilor climatice și mă bucur acest fapt. Prin urmare, vă întreb, în legătură cu articolul 7, care include aspectele ce nu sunt uh, vizate de EDES. Un uh, echivalent de 200 de tone poate fi, uh, de pildă, folosit ca măsură în Uniunea Europeană pentru alocarea de emisii în silvicultură și agricultură. Această cifră, 200 de milioane echivalent tone, a fost um, împărțită, repartizată între statele membre destul de strict. Iar această strictă repartizare face că unele state membre nu se pot prevala pe deplin de potențialul pe care îl au pădurile de pe teritoriul lor. Și astfel este imposibil, practic, să existe o egalitate între statele membre. Prin urmare, ținta prevăzută de ETS nu poate fi atinsă. Așadar, domnule comisar, care e motivul pentru care ați pus, uh, ați pus acest um, plafon de 230 de milioane 280 de milioane de echivalent tone carbon. Deci, vă întreb de ce ați fixat această limită atât de rigidă, atât de concretă și de precisă pentru statele membre? Nu credeți că, din potriva, asta contravine spiritului acordului de la Paris? Acord care a recunoscut uh, silvicultura ca având un impact esențial? Mulțumim, domnul Hoisling. Herr Kommissar, ich, wir kennen... Domnule comisar, știm că toată lumea vrea ca acordul acesta să meargă înainte, dar ar fi bine ca eforturile acestea să fie încununate de succes, pentru că ar fi chiar jenant în cazul în care n-am reușit să încheiem uh, dosarul acesta până la finele anului. Prin urmare, domnule comisar, uh, vă puteți bucura de sprijinul Parlamentului European în cazul în care doriți să ajungeți la un acord. Dar acum, în ceea ce privește aceste propuneri, mie mi se pare că există prea multă flexibilitate aici. N-am uh, nimic împotriva includerii factorilor legați de exploatarea terenurilor, dar știți cât de greu sunt de calculat acești uh, factori. Există o mulțime de oameni de știință care spun că se pot calcula, alții că nu se pot calcula. Același lucru se aplică și în cazul pădurilor. Pădurile nu sunt uh, distribuite echitabil în întreaga Europa și după aceea se mai pune problema utilizării lemnului. E altceva dacă e folosit în, în construcții și altceva dacă este folosit pentru, a, pentru încălzire. Uh, Uh, un lucru pe care nu trebuie să-l facem din punctul meu de vedere este acela de a realiza o legătură între exploatarea terenurilor și energie și reducerea emisiilor. Mie mi se pare că genul acesta de relație duce la um, scăderea până la urmă a responsabilităților puse, în cârca anumitor uh, sectoare economice. Mie mi se pare că lucrurile ar trebui să fie separate. De ce spun asta? Uh, pentru că mă tem că pe baza acestor propuneri și a, pe baza acestor modele ajungem să avem o imagine mai roz decât este ea asupra realității. Știm uh, care sunt emisiile în uh, sectorul transporturilor, asta se poate calcula, dar mi se pare că e foarte dificil de calculat nivelul emisiilor în uh, ceea ce privește exploatarea terenurilor, uh, schimbarea destinației terenurilor, etc. Deci mie mi se pare că genul acesta de legătură este inutilă. Mulțumim, urmează domnul Linz. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am o întrebare scurtă. Spuneați că vreți să scădeți uh, uh, povara uh, birocratică prin punerea în comun a diferitelor sisteme de, de contabilizarea misiilor, a, conturilor, etc. Vreau să vă întreb cum anume veți face lucrurile acesta. De obicei, toată lumea se plânge de povara administrativă. Vreau să vă întreb cum vă veți asigura că, într-adevăr, această povară administrativă va scădea la nivel național. Thank you very much. now Mr. Pagnon. Domnul Pagnon. Domnule președinte, domnule comisar, salut uh, propunerea legislativă care include acum, iată, și construcțiile, transportul, deșeurile. După cum bine ați uh, spus dumneavoastră, cam 60% din emisiile de CO2 din Uniunea Europeană provin din aceste sectoare. Am două întrebări și două cereri de clarificare din partea dumneavoastră. În propunerea dumneavoastră, spuneți că statele membre pot să contabilizeze o parte din CO2 în uh, vederea compensării uh, emisiilor de CO2 cu uh, alte activități. Mă, deci, cei care sunt din uh, agricultură sau din uh, construcții sau din transporturi pot să își îmbunătățească performanța în uh, sensul de CO2, dar cum credeți că vom uh, putea să limităm excesul de credite, de emisii, care credem noi că vor invada piața. Ne așteptăm la ceva peste 4 miliarde de euro ca valoare. Statele membre înțeleg că vor putea să transfere credite care uh, reprezintă emisii din uh, utilizarea terenurilor și uh, din silvicultură. Deci sute de tone de carbon reprezintă o emisie și dacă în schimb um, ai uh, un echivalent uh, de suprafață împădurită, înseamnă că poți să continui să emiți uh, acele gaze cu efect de seră. Cel puțin așa înțeleg eu. Domnule comisar, nu? Există această posibilitate, care până acum nu exista în perioada de până în 2020. Statele membre cred de fapt că vor vor um, slăbi um, în um, eforturile lor de a reduce emisiile. Mulțumim, domnul Duncan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, sunteți într-o situație dificilă. Anul trecut, înainte ca președintele Comisiei să prezinte discursul despre starea Uniunii, ne pregăteam pentru Paris. Și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat, mi-aduc aminte că domnia sa s-a scuzat pentru că nici măcar n-a menționat schimbările climatice. Ne-a trimis uh, o scrisorică după. Iată, deci că e greu să existe leadership dacă liderii ce ar trebui să aibă această calitate nu au. Eu uh, sper ca președintele comisiei să vină cu un uh, discurs, cu o declarație serioasă, pentru că acest lucru a lipsit mult timp. S-a menționat Brexitul, s-a vorbit despre um, împărțirea poverii. Dacă scoatem uh, un, uh, dacă scoatem Regatul Unit din ecuație, înseamnă că presiunea sau povara va fi împărțită pe mai puțini numeri. Eu din păcate, cred că fără Regatul Unit, uh, povara va fi mai mare pentru toată lumea care rămâne. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Petir! Hvala, gospodine predsjedniče. Ehm, hvala. Mulțumesc, domnule Președinte, mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Vreau să salut aceste propuneri legislative care sunt o continuare a politicii climatice și energetice responsabile adoptate de UE. Cred însă că aceste noi propuneri legislative, din păcate, nu conțin o evaluare destul de bună a potențialului pe care îl pot avea pădurile în captarea de CO2. Croația și alte țări care au un sistem sustenabil de management al pădurilor sunt defavorizate. Croația are 40% suprafață împădurită din totalul uh, suprafeței naționale și avem păduri uh, bătrâne de uh, peste 80-90 de ani sau chiar peste 100 de ani rezerva noastră de uh, hectare este de, 20, de 234 metri cubi pe an. Asta e pe hectar. Iată o dovadă că țara noastră, Croația, are un sistem responsabil în ce privește managementul pădurilor. Uh, Acum, dumneavoastră, descoperiți rolul pe care îl poate juca pădurea, dar nu cred că ați ținut uh, seamă în uh, măsura necesară de acest potențial. Deci aș vrea să întreb Comisia, cum aveți de gând să evaluați contribuția pădurilor, mai ales um, a pădurilor mai vechi care sunt bine conservate, în vederea combaterii schimbărilor climatice? Mulțumesc! Mulțumim, domnul Fielner! Mulțumesc. Eu cred că propunerea lui Lucef poate reprezenta un stimulent foarte puternic pentru un management al pădurilor mai sustenabil în vederea combaterii schimbărilor climatice. Să folosim mai mult lemn la clădiri, să înlocuim energia fosilă cu lemnul, de pildă. Dar când mă uit la textul propunerii, văd că există mai mult accent pe ideea de folosire a managementului pădurii pentru a controla exploatarea pădurilor. Ceea ce ar fi bine dacă asta s-ar compensa cu încurajarea împăduririlor pentru a combate schimbările climatice. Însă, dumneavoastră, în loc de împădurire, vă referiți doar la exploatarea pădurilor și la nivel de referință pentru exploatare. Dar exploatarea este un pericol la adresa pădurii. Dumneavoastră, în articolul 8.3 spuneți că vă uitați la practici de management documentate înainte de anul 2009. Șapte ani de strategii și de inițiative care să să fie folosite de acum înainte, mi se pare că e o, o risipă, pur și simplu, pentru că este o perioadă foarte lungă. Astăzi știm că se recoltează, se exploatează 60% din uh, pădurile din Uniunea Europeană. Dumneavoastră ziceți că ar trebui să rămânem la nivelul din 2009. Asta înseamnă că am uh, avea niște standarde în ce privește protecția pădurilor insuficient de ambițioase. Dacă ne uităm la Suedia, de pildă, în ultimii 9 ani noi ne-am dublat uh, producția, dar am crescut suprafața împădurită cu 90%, deci l-am putut face pe amândouă. Deci aici văd o contradicție eu cred că ar trebui să revizuiți aceste praguri, aceste niveluri de referințe și să le modificați dacă vreți și sprijinul nostru. Thank you very much, Miss Ayuso. Mulțumim, doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumim pentru că ne-ați făcut prezentarea acestor noi propuneri. Și eu uh, sunt pentru o ratificare cât mai urgentă a acordului de la Paris, ar fi un semnal bun pe care l-am transmite restului lumii. Acum, în ce privește restul propunerilor, eu cred că știți mai bine decât mine că sectoarele neincluse în ETS sunt foarte îngrijorate de această propunere mai ales pentru că e o propunere nouă și pentru că nu prea știm foarte bine care va fi efectul sau impactul asupra lor. În sectoarele neincluse în ETS, Înțeleg că se va adopta legislație secundară, după cum ați anunțat cu privire la biocombustibil și că va fi acoperită perioada de după 2020. Va trebui probabil să avem în vedere noi biocarburanți, biocombustibili, însă agricultorii sunt neliniștiți pentru că după 2020 eh, ei se așteaptă să existe o scădere progresivă a cotei pentru acest bio, acești biocombustibili, ceea ce sigur că i-ar afecta. Din cauza acestor eh, biocombustibili, eh, nu putem spune că avem mai puțină mâncare, din potrivă, acești uh, biocombustibili uh, reprezintă uh, o sursă de locuri de muncă, de activitate, plus că um, o parte din ei pot fi folosiți pentru furaje, pentru hrana animalelor. Sigur că e bine să simplificăm metoda de contabilizare a emisiilor, dar eu aș zice că ar trebui să fim ambițioși, însă totodată realiști, pentru că propunerile acestea duc la ținte nerealiste și foarte greu de atins. Iar riscul este fie să nu ne conformăm deloc sau să ne conformăm în mică măsură. Deci insist încă o dată pe nevoie de a fi realiști. Președintele. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor uh, deputaților pentru întrebările adresate. Propunerile sunt foarte complexe. Trebuie spus de la bun început. Însă că această propunere a fost pe deplin agreată cu Comisia Agri, lucru excepțional, dar am avut discuții aprofundate și uh, pentru că știm că această propunere va avea un impact și asupra politicii agricole comune, am uh, dorit neapărat să ne asociem în discuții pentru a pregăti cât mai bine propunerea lui Lucefe. Doamna Christinger și domnul Duncan s-au referit la Brexit. Ei bine, noi când am pregătit această propunere din punct de vedere juridic, nu ne-am gândit la rezultatul referendumului, pentru că orice s-ar întâmpla, dreptul comunitar va continua să se aplice în Marea Britanie până când ea va ieși. Plus, uh, Marea Britanie a dorit să își asume și ea uh, țintele acestea ambițioase în ce privește schimbările climatice. Acum, ce se întâmplă dacă va fi invocat totuși articolul 50? E prea devreme să răspundem la această întrebare. Urmează negocieri îndelungi și nu știm care va fi relația Regatul Unit cu Uniunea Europeană pe viitor. Deocamdată, Comisia însă nu poate face nimic în acest sens. Noi nu putem decât să facem o propunere tuturor membrilor. S-au pus mai multe întrebări cu privire la ce se întâmplă cu LULUCF și creditele ce pot fi compensate sau contabilizate. Haideți să vă explic clar. Avem sectorul LULUCF, pe lângă care avem o flexibilitate suplimentară, ce permite compensarea emisiilor cu partajarea eforturilor. Deci, în LULUCEF, emisiile trebuie să fie în echilibru. Deci compensăm emisiile cu uh, măsuri de contracarare, după care statele membre pot lua orice măsuri doresc. În măsuri ce privesc managementul terenurilor sau împădurirea, nu există nicio limită aici. Însă dacă trebuie compensate creditele, trebuie să existe o limită, un plafon. Pentru că, în ciuda îmbunătățirii normelor de contabilitate, potențialul de generare de credite din LULUCF rămâne foarte ridicat, iar potențialul poate fi de până la 100 de milioane de tone din 2020 până în 2030. Dacă permitem compensarea acestor 100 de milioane de tone, nu vor mai fi niciun fel de reduceri în agricultură, transporturi și celelalte sectoare. Eforturile acestea vor fi um, împiedicate, practic. Deci trebuie să existe o limită undeva. Și limita a fost aceasta de 280 de milioane. Sigur că efortul a fost împărțit între statele membre și eu cred că a fost făcut uh, împărțirea pe criterii corecte. Ne-am uitat la uh, țările care profită mai mult de pe urma emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură, de pildă, și ele trebuie să facă mai mult, nu? Oricum, să știți că am uh, negociat și am ajuns la un compromis, iar compromisul final este că statele membre însele trebuie să facă eforturi pentru atenuare și reducere. Iar compensarea cu cele 280 de milioane de tone poate fi făcută în orice sector al economiei, orice sector ales de statul membru. această tranziție către o economie cu emisii scăzute include toate sectoarele economiei. Nu putem să spunem uh, transporturile și agricultura și construcția nu trebuie să facă nimic, să facă celelalte sectoare. Nu. Trebuie să avem o abordare holistică. Iată de ce avem aceste flexibilități. În LULUCEF, țările care au un management foarte bun al pădurilor, prin LULUCF, deci pot folosi orice mecanism de compensare, orice sumă doresc. Deci propunerea noastră nu afectează acele țări cu o performanță bună. Însă, chiar și dacă țara are un potențial foarte mare, există o limită, un plafon al emisiilor ce pot fi compensate, 280 de milioane. Există țări precum Slovacia, care are 1,2 milioane de tone, dar și țări precum Franța, care are 58 de milioane de tone. Iată, deci există un maxim, un plafon. Totodată, în propunerea noastră nu se interzice folosirea de lemn pentru producerea de energie sau de biocombustibil. Avem angajamentele climatice până în 2030 și acestea știm că promovează folosirea furajelor ca sursă de biocombustibil în mod durabil. În trecut, biomasa nu era luată în calcul în uh, aceste ținte, dar eu cred că propunerea noastră de acum reușește un compromis destul de bun. A mai fost o întrebare cu privire la situația de inegalitate sau de concurență dintre țări. Avem uh, țări care, prin protocol de la Kyoto, și-au luat angajamente de îmbunătățire a managementului pădurilor. Sigur, protocolul de la Kyoto nu se aplică decât până în 2020. Dar acordul de la Paris conține un cadru comun pentru exploatarea terenilor și silvicultură, un cadru ce urmează să fie stabilit pe viitor. Și ce s-a convenit este doar că aceste țări să, să aibă un cadru uh, transparent comun și că fiecare să-și uh, facă contabilitatea. Dar acest sistem de contabilitate propus este unul de tranziție. Urmează să avem o variantă finală mai încolo. Domnul Linz a pus o întrebare referitor la situația IMM-urilor care pot fi afectate de ETS. E bine, să știți că în ETS aveam Aveam, uh, pe de-o parte, sigur, acele mari companii energofage și avem IMM-urile, pe de altă parte. Însă, prin partajarea eforturilor, statele membre au libertate totală să ia decizii în acest sector. Pot să spună că, nu știu, în transport, uh, companiile mici uh, pot beneficia de norme diferite în construcții la fel, nu există nicio limită. Statele membre au de plină libertate și responsabilitate. Au doar o țintă totală pe care noi o vom monitoriza. Domnul Paniu a pus niște întrebări destul de complicate. a menționat articolul 10 care permite ca unele țări uh, să-și crească emisiile din 2017 până în 2020 conform al de emisii făcute. Iar aceste emisii sunt uh, calculate pe perioada 2017-2020, astfel încât să se adauge celor ce urmează să fie calculate din 2020 încolo. Asta poate însemna o dezavantajare a țărilor care încep să să contabilizeze doar din 2021 față de cele care încep să contabilizeze din 2017. Uh, calculul este foarte complex, să știți. Însă înțeleg că pentru statele membre aceasta e o temă foarte importantă. Doamna Petir, ați vorbit despre managementul pădurilor. Dați-mi voie să vă spun că în LULUCF managementul pădurilor poate fi contabilizat de statul membru fără nicio problemă. Pentru compensarea emisiilor de la LULUCF către partajarea eforturilor, ă, încă nu ă, se poate face nimic, nu permitem încă acest lucru, pentru că statele membre trebuie să-și actualizeze Planul Național de Contabilizare. Și abia apoi se poate introduce managementul pădurilor ca posibilitatea de a genera credite, dar asta este o posibilitate pe viitor. De ce în LULUCEF ținem cont de managementul pădurilor și de ce nu îl includem în flexibilitate și în posibilitatea de compensare? pentru că managementul pădurilor a fost uh, inclus în uh, protocolul de la Kyoto, dar doar cu titlu uh, facultativ, doar pe bază de voluntariat. Se știe foarte bine însă că contabilizarea emisiilor și a absorbțiilor este un proces foarte complex și multe țări nu au o astfel de schemă instituită. De asta noi propunem uh, să existe o astfel de schemă începând cu 2020 pentru toate țările membre și ele să poată beneficia de LULUCEF. Am uh, îmbunătățit uh, proiecția nivelurilor de referințe și de aceea statele membre trebuie să depună planurile naționale în materie de silvicultură de până în 2008. Pe baza lor putem uh, începe uh, compensarea și reducerea emisiilor. E un proces foarte complex, în orice caz. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Dacă nu v-am răspuns, uh, eventual puteți să mă abordați în scris. Duncan, domnul Duncan a pus o întrebare foarte specifică nu pot decât să sper la un rezultat pozitiv ca răspuns la întrebarea dumnealui. Președintele, mulțumesc foarte mult! Să mulțumim domnului comisar pentru că ne-a oferit uh, această foarte bună ocazie de a primi explicații suplimentare pe marginea propunerii. Cred că putem să încheiem aici ședința noastră. Vă amintesc, uh, dragi membri, că următoarea noastră ședință va avea loc pe 29 septembrie. Poftă bună!